Okay, I think that, that we, been waiting our, our... Cred că am așteptat suficient timp și raportorii din umbră au ajuns. Haideți să începem. Mă bucur să îi dau cuvântul doamnei Moica Cleva, raportoare pentru implementarea și impactul măsurilor în materie de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune. Aveți cuvântul. Mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă slovenă. Torej, kolegice in kolegi, pred vami je kratek delovni dokument, ki predstavlja. Stimați colegi, aveți în fața dumneavoastră un scurt document de lucru care formează baza pentru raportul meu. Mă bucur să pot asculta opiniile dumneavoastră pe această temă, opinii care mă vor ajuta să formulez raportul conform orientărilor politice ale comisiei noastre. Eficiența energetică este în centrul strategiei europene pentru creștere uh, inclusivă și inteligentă. Beneficiile sale au fost recunoscute de mult timp, însă trebuie să facem mai mult pentru a atinge obiectivul nostru de a reduce consumul de energie cu 20% până în 2020. Pentru a ajunge la acest obiectiv, politicile pentru eficiență energetică ar trebui să joace un rol mai puternic. Îmbunătățirile eficienței energetice sunt de importanță cheie pentru concurența europeană și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Investițiile în măsuri de eficiență energetică pot să aducă beneficii imediate și tangibile pentru gospodării, cât și pentru întreprinderi, de exemplu o reducere a costurilor. Așa se pot crea noi locuri de muncă, lucru despre care vorbim extrem de mult și putem să promovăm o creștere economică cu emisii reduse de carbon. Politica de coeziune este uh, un component cheie al acestui obiectiv și Comisia Europeană intenționează să dubleze proporția bugetului de coeziune dedicat cheltuielilor pentru mediu. Asta include și finanțare pentru programe de eficiență energetică. În primul rând, un buget mai important, o concentrare pe uh, temele cruciale și o eficiență mai mare a programelor operaționale. Aceștia sunt cei trei piloni de susținere a, a eficienței energetice în cadrul politicii, politicii de coeziune. Negocierile pe cadrul multianual continuă, însă trebuie să continuăm uh, statelor membre, să comunicăm statelor membre cât de crucială este o politică de coeziune bine, bine finanțată. Doar așa vom putea să ne atingem obiectivele din strategia Europa 2020. Prin raportul meu doresc să contribui la uh, dezbaterea în legătură cu importanța eficienței energetice. Fac acest lucru prin evaluarea măsurilor actuale și prin a și prin propunerea anumitor recomandări pentru a consolida impactul acestor măsuri în următorii ani. Nu vreau să uh, afectez mandatul pe care l-am dat colegilor noștri vara trecută, atunci când am votat un cadru comun legislativ pentru politica de coeziune și atunci când am votat regulamente pentru fonduri individuale. Vreau să utilizez această dezbatere parlamentară pentru a, obțiune, pen, pentru a oferi instituțiilor de aici și organismelor naționale, atât regionale cât și locale, oportunitatea de a avea o analiză clară a situației actuale. Vreau să le dau sugestii pentru a îmbunătăți eficiența politicilor de eficiență energetică. Mă voi uh, referi la trei probleme principale mă voi referi la implementarea măsurilor actuale în vigoare. Vreau să văd de ce aceste măsuri funcționează și de ce au avut succes. Și, nu în ultimul rând, vreau să fac recomandări pentru a îmbunătăți eficiența energetică în cadrul politi- politicii de coeziune. Bineînțeles, raportul va pune accent pe politica imobiliară și pe sectorul imobiliar în totalitatea sa. Aici apare cel mai mare potențial pentru eficiență energetică. Consider că trebuie să începem cu imobilele atunci când vorbim despre eficiență energetică. Însă, pe lângă acest lucru, nu vreau să uităm alte sectoare ale economiilor europene, naționale sau regionale sectoare unde măsurile politice au o, un efect direct asupra eficienței energetice, de exemplu transportul public, IMM-urile, infrastructura energetică și infrastructura de stocare și de transmitere a energiei. Atunci când analizăm măsurile de eficiență energetică, vreau să nu punem accentul doar pe evolu- evolu- evoluțiile de reglementare, ci să, ne, să punem accentul pe faza de implementare, pe bunele practici și pe problemele care țin de eficiența energetică. În ultimul raport de sinteză pregătit de președinția Consiliului, raport în legătură cu implementarea semestrului european, președinția concluzionează că remarcile delegațiilor naționale în legătură cu eficiența energetică sugerează că factorii care afectează negativ eficiența energetică au fost considerați mai practic decât de natură de reglementare. Printre aceștia, sub insuficientă informație și implementare inadecvată a legislației existente. Pe lângă acest raport de sinteză și pe lângă noi măsuri, cum ar fi directiva eficienței energetice și directiva performanței energetice a imobilelor, Mă refer și la ultimul raport al Curții de Conturi, care evaluează, evaluează eficiența și rentabilitatea eficienței energetice a cheltuierilor. Sper că voi primi informații importante și de la raportul strategic al Comisiei care urmează să fie publicat. Este vorba de implementarea politicilor în perioada 2007-2013, raport care urmează să fie publicat în luna martie. În ultima parte a raportului, intenționez să mă îndrept către viitor. Aș dori să subliniez două elemente. Pe de o parte, planificarea și conceptualizarea susținerii pentru aceste măsuri, în al doilea rând, măsurile de reglementare necesare și coordonarea la diversele niveluri ale guvernului și între diferitele fonduri. În acest fel, raportul nostru va avea un rezultat real și va putea duce la rezultate concrete. Adaug că sunt uh, perfect conștientă de munca comisiei noastre. Muncă depusă în legătură cu regulamentul general, uh, regulamentul fondurilor specifice și, de asemenea, asupra energiei. Nu vreau să uh, rediscut lucruri deja discutate. De aceea voi limita raportul la măsuri legate doar de eficiența energetică. Aștept comentariile, sugestiile și ideile dumneavoastră și știu că vom putea să colaborăm pentru a pregăti un raport foarte puternic cu un mesaj puternic în următoarele luni. Este vorba de un mesaj care va fi unul util. Mulțumim pentru această prezentare. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o intervenție foarte interesantă și foarte completă. Vă mulțumesc pentru acest raport, acest proiect de raport, subiectul fiind unul extrem de important pentru Uniunea Europeană. Am impresia însă că asist la un deja vu. Acum două săptămâni am discutat același subiect, subiect, chiar am votat asupra eficienței energetice în cadrul fondurilor de coeziune și doar la două săptămâni după aceea rediscutăm despre același subiect, pentru că aici vorbim doar de eficiența energetică Însă, trebuie să ne întrebăm dacă avem într-adevăr nevoie de două rapoarte pe același subiect, însă, după cum am spus, ați eh, prezentat subiectul într-o manieră foarte interesantă. Ca raportoare din umbră, susțin abordarea acestui subiect pentru că eficiența energetică este un subiect de importanță crucială, lucru recunoscut și în componența fondurilor europene. Aș dori ca acest raport să se concentreze pe sectorul construcției imobiliare și în ceea ce privește imobilele publice, pentru că și aici avem foarte mult de făcut. Avem foarte multe imobile și foarte multe case particulare care sunt foarte departe de standardele de eficiență energetică. Grupul nostru politic se opune unor noi obiective în acest sens, pentru că, după părerea noastră, dacă introducem obiective noi sau chiar mai ambițioase, acest lucru este contraproductiv. Ne întrebăm dacă este inteligent să transferăm fonduri de la linia care privește regii, energia regenerabilă și energia verde. În orice caz, ne opunem ideii de a lua fonduri de la fondul de coeziune și de a le transfera către uh, fondul pentru energie, pentru că oricum aceste fonduri sunt limitate. Vă mulțumesc. Nu văd niciun alt raportor din umbră, însă dacă mai dorește cineva să intervină în legătură cu acest document de lucru, mă îndrept atunci către reprezentanții comisiei. Dorește cineva să reacționeze? Da? Vă dau cuvântul. Dacă vă puteți prezenta, vă mulțumesc foarte mult. Sunt de la Direcția Generală pentru Politici Urbane și Regionale a Comisiei. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră. Cred că raportul este oportun și binevenit. Eficiența energetică este una de o importanță din ce în ce mai mare în ultimii ani. Avem obiectivul de 20%, 20% reducere până în 2020, directiva eficienței energetice a clădirilor și alte directive legate de eficiență în care s-a implicat Parlamentul în ultimii ani. De asemenea, am văzut că în programele de coeziune, alocările au crescut față de perioada anterioară, atunci când am început acum câțiva ani se prevedeau 4 miliarde de euro investiții în acest domeniu, însă în momentul actual s-a ajuns la 5 miliarde și jumătate fonduri care vor fi investite în eficiența energetică. Deci, prioritățile au, s-au schimbat în statele membre, în cadrul regiunilor și, de asemenea, datorită amendamentului introdus în 2009 ca fondurile să se aplice și imobilelor. În, acum suntem în negocieri cu dumneavoastră, Parlamentul și cu Consiliul, în legătură cu cadrul financiar multianual și am propus uh, noi linii bugetare. Bineînțeles, cum corespunzând cu obiectivul 2020. Propunem să lucrăm mai puțin cu granturi și să utilizăm instrumente de credit și garanții pentru a avea un efect de multiplicare mai mare. De asemenea, această foaie de parcurs necesară în directiva eficienței energetice și care trebuie să fie pregătită de către fiecare stat membru până în aprilie anul trecut. Uh, această foaie de parcurs include o reînnoire a materialului rulant care să conducă uh, investițiile următoare în infrastructură. Așadar, raportul dumneavoastră este foarte oportun am examinat situația datelor din 2011, am evaluat ce au făcut statele membre în eficiența energetică a clădirilor, însă 2011 a fost un an destul de timpuriu și cred că lucrurile s-au schimbat și acum, de exemplu, tehnologia de izolare este mult mai avansată. trebuie să avem în vedere că situația diferă de la un stat membru la altul și de, o, de la o regiune la alta, în special atunci când vorbim de proprietăți private, unde proprietarii au un statut financiar diferit. De aceea trebuie să avem în vedere măsuri adaptate care să țină cont de fiecare situație recomandările generale sunt utile, însă trebuie să permitem și o flexibilitate pentru a ne adapta situațiilor specifice. Mulțumim foarte mult! Aș dori să fac două observații în nume propriu. Îi mulțumesc raportoarei pentru această abordare inclusivă. Remarca mea ar fi că dacă examinăm instrumentele de coeziune, poate ar trebui să acordăm o atenție mai mare schimbării regulamentului din 2009. A fost o schimbare majoră prin care am ridicat uh, pragul pentru eficiență energetică și pentru imobile Ați spus că vom examina bunele practici, însă eu aș dori să știu care sunt și proastele practici și de ce nu a fost aplicat regulamentul deja existent. În perioada următoare vom avea din nou aceeași situație și avem un obiectiv de eficien- eficiență energetică. Deci mi se pare foarte important să știm de ce în anumite cazuri s-au adoptat măsuri bune și în altele cazuri nu. Așadar, în raportul dumneavoastră aș dori să apară un paragraf dominant în legătură cu schimbarea care a apărut în regulament și felul cum aceasta a fost implementată. Acum, când negociem fondurile, vorbim și de implementare, cât de bine funcționează lucrurile. Reprezentanta Comisiei deja a spus că situațiile diferă foarte mult, există poziții diferite pe agenda eficienței energetice de la stat la stat. Deci, aș, eu v-aș sugera să uh, Uh, puneți accentul pe politica imobiliară în raportul dumneavoastră pentru a identifica uh, instrumente cât mai eficiente în politica regională. Mă uit la colegi, însă nu mai intervine nimeni. Îi dau cuvântul din nou doamnei Cleva. Câteva propoziții doar. Sunt total de, de acord cu doamna colarska bobinska și aș dori să o asigur că o temă principală în raport va fi politica imobiliară în eficiența energetică. La Comisia FAM se va vota un aviz în legătură cu uh, imobilele sociale. Avem un raportor din umbră din partea ALDE Așa de eficiența energetică va forma o parte importantă din avizul respectiv. Într-adevăr, este, ar fi interesant să vedem de ce implementarea este o problemă atât de mare în ceea ce privește eficiența energetică. Ar, nu aș spune chiar proaste practici, însă poate ar fi interesant să vedem de ce măsurile în vigoare nu au fost implementate. De asemenea, sunt de acord cu Comisia Europeană că ar trebui să utilizăm mai mult instrumentele financiare. Deja am avut un raport în comisia noastră acum un an și eu am susținut întotdeauna implementarea acestor instrumente financiare. Este doar un document de lucru prin care am încercat să uh, schițez câteva idei. Raportul va fi redactat în săptămânile viitoare, deci vom avea timp suficient pentru a-l discuta în lunile care urmează. Am luat notă de uh, opiniile exprimate de către dumneavoastră și voi începe să redactez raportul. Mulțumim foarte mult pentru acest document de lucru. Ah, iar acum îmi iau ciocănelul și suspendăm ședința jumătate de oră până la 10. Este prima dată când prezidez ședința și deja am terminat cu jumătate de oră în avans. Puteți să ne povestiți povestiri din copilărie. Sau poate din cariera politică. Dear colleagues, can we check? Dragi colegi, haideți să vedem dacă funcționează sistemul de vot. Miguel va număra voturile, s-a deschis votul. Suntem puțini, dar cred că avem formul necesar. Nu a votat toată lumea, deci nu știu dacă aparatele fun- funcționează sau nu. 30 de colegi ar trebui să aibă cartele de vot și votează, au votat doar 26 până acum. Constanță? Înainte să inițiem votul despre raportul Omarje, am o remarcă și o întrebare. Aș dori să spun de la bun început că grupul nostru politic în niciun caz nu se împotrivește asistenței cu alimente pentru persoanele cele mai defavorizate din uh, Europa, însă am uh, întâmpinat dificultăți de la bun început uh, cu acest raport, uh, dificultăți uh, legate de versiunea lingvistică inițială acestui raport, care ne-a fost prezentat doar în franceză, dar oricum există în continuare două puncte problematice în acest uh, raport. În primul rând, uh, suplimentarea fondurilor. Ei bine, noi acum tocmai purtăm negocierile noului cadru financiar multianual. Și acum începem să uh, vorbim uh, despre sume concrete, încălcând înțelegerea pe care o avusesem să nu discutăm despre sume concrete. Și dacă grupul nostru politic uh, va vota împotriva acestui raport, nu o face din motive politice, ci din uh, motive concrete, în mijlocul uh, negocierilor nu dorim să părăsim strategia pe care am adoptat-o și să menționăm cifre concrete. Apoi, în al doilea rând, există o serie de amendamente care doresc ștergerea sistemului de control uh, din a Comisiei. Din punctul nostru de vedere, acest lucru se împotrivește cadrului de reglementare, pentru că știm foarte bine că există un temei juridic care încadrează asistența cu alimente în fondul social european, unde trebuie să se aplice o gestiune partajată. Tocmai de aceea ar trebui să existe la anumite niveluri uh, anumite sisteme de control am putea să discutăm despre simplificarea acestora eventual, însă nu putem să renunțăm complet la asemenea sistemă de control. Eu aș prefera atunci să spunem că ar trebui să amânăm votul tocmai pentru a analiza care este situația, eventual pentru a reformula aceste amendamente și să găsim compromisurile necesare și dacă nu mă voi bucura de o majoritate și vom trece la vot astăzi, atunci vă rog să se treacă, să se treacă în procesul verbal poziția grupului nostru și motivele pentru care grupul nostru nu poate vota uh, pentru o asemenea variantă finală a raportului. Domnul Cadec. Je, je... Înțeleg de ce nu vrea să voteze Constanț o parte a raportului, dar în același timp spune că nu se opune ajutorului pentru dezvoltare. Ni se spune că nu s-a decis încă totul, că s-au decis principiile, dar nu cifrele, însă nimeni de aici nu poate să contesteze faptul că, dat fiind contextul crizei, cei mai dezavantajați au, sunt chiar și mai dezavantajați și așteaptă solidaritatea Uniunii Europene. Așadar, uh, argumentele de ordin tehnic și uh, pretextele nu au nimic de a face într-o, ace- într-o asemenea dezbatere. Este chiar păcat să se folosesc uh, folosească asemenea argumente pentru a vota împotriva acestei prevederi. Vă mulțumesc. Dau uh, cuvântul raportorului imediat, dar văd că și Lambert dorește să intervină în numele PPE-ului. Da, dacă îmi permiteți acest lucru. Uh, mă surprinde faptul că imediat înaintea votului ne gândim dacă documentul a fost bine pregătit sau nu. Eu am senzația că acest raport a fost bine pregătit, avem o bună lista de vot și dacă din uh, anumite motive comisia noastră ar trebui, își dorește să transmită un uh, mesaj anume, atunci am putea uh, pregăti eventual un alt uh, document. Desigur, trebuie să înțelegem că ceea ce discutăm noi acum se încadrează într-un context mai uh, larg. Propunerea mea ar fi să votăm conform uh, compromisurilor pe care le-am uh, redactat deja și apoi să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul domnului Omar Jim. Mulțumesc, domnule președinte. Mă cam miră că dezbaterea o purtăm cu câteva minute înainte de vot însă ar trebui să. Însă e bine să se clarifice pozițiile tuturor. Compromisul la care au ajuns aproape toate grupurile politice este unul convenit pe scară largă. În al doilea rând, consider că deputații prezenți aici sunt liberi să apere uh, Orice poziție li se pare justă. Unii, unele poziții sunt integrate în compromis, altele sunt poziții mai personale și nu apar în compromis. În ceea ce privește problema bugetară, este vorba de un amendament simbolic pe care am dorit să-l depun în nume personal, dar care nu face parte din compromis ceea ce înseamnă că fiecare este complet liber să hotărască în funcție de opțiunea personală. Și în ultimul rând, am pus întrebarea secretariatului comisiei în legătură cu validitatea juridică a amendamentelor care cer atenuarea finanțării și răspunsul comisiei a fost foarte clar că aceste amendamente sunt valabile juridic nu există niciun, nicio obiecție de ordin juridic înainte de vot. Nu mi se pare acceptabil ca acest vot să fie amânat. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze și Marita doar aștept să intervină, însă nu cred că vom, că vom uh, continua această discuție. Înțeleg că vom trece în uh, procesul verbal uh, comentariile uh, doamnei Constanțe Crel. Nu știu dacă și Lambert își dorește ca remarcile sale să fie trecute în procesul verbal. Dacă își dorește acest lucru, îl vom face. Trecem acum la vot și ce putem face este să să atragem atenția Comisiei Ample dacă există anumite probleme juridice, pentru că Comisia Ample este competentă pe fond și dacă nu obiectează nimeni, atunci trecem la vot. Vă rog. Îmi pare rău. Aș dori să vă spun că mi-am uitat cartela de vot, dar voi ridica mâna. Deci secretariatul uh, va fi atent la cum votați atunci, la uh, președinte. Primul amendament de compromis, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 152, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.

Compromis. Amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 158. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 159. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 164, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm 164, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 22 de 23 de voturi pentru, 16 împotriva. Amendamentul de compromis 5 pentru. Nu. 165. Cine stă pentru, împotriva, ține, se adoptă. Compromisul 5, cine stă pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul 6, cine stă pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul 7, cine stă pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul 8, cine stă pentru, împotriva țineri, se adoptă. Trebuie să ne oprim un moment. 174. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37 și 175. Cine este pentru? Împotriva abțineri se resping. 176 și 177 pentru, împotriva. Cred că au fost respinse, dar putem verifica. Verificăm 176 și 177. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respinsă. 20 de voturi împotriva, 20 pentru, deci respinsă. Amendamentul 38, cine este pentru? Împotriva. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm repede. Amendamentul 38. Votul s-a închis. 21 de voturi pentru, 70 împotriva se adoptă, 39, 500 pentru, împotriva abțineri. Cred că este aceeași majoritate, dar este mai bine să verificăm și amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 70 împotrivă se adoptă. Amendamentul 40 este amendament oral. Există obiecții? Dacă nu, atunci cine este pentru, împotriva? Haideți să verificăm și amendamentul 40 modificat într un amendament oral. S-a închis votul și se adoptă Acum 178, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 183. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 184. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 186. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trebuie să așteptăm din nou un moment. ...189 și 188, cine stă pentru? Împotriva abțineri. Cred că trebuie să le verificăm. S-a închis votul. nu Cum ați votat? să respingem. <coughs> Amendament. Nu, 45 e caduc. Nu. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 190 și 191. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 193 și 192 sunt identice. Cine este pentru? Împotriva. Cred că trebuie să verificăm 192 și 193. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la amendamentul 47 și 194 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă. Acum amendamentul 48 și 196, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 49, 198 și 199, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 201 și 200, cine este pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm 200 și 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cum ați votat împotriva, se resping. Amendamentul 50, cine stă pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm și 50, dar și cred că a fost respins. S-a închis votul și a fost respins. 202, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 200. Nu? Trebuie să votăm și 203, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 11, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 207, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 208 și 209 Cine este pentru? Împotrivă? Cred că trebuie să le verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, 17 împotrivă. Amendamentul de compromis 12, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53, cine stă pentru, împotriva abținării. Se adoptă? Nu suntem siguri, deci verificăm amendamentul 53. S-a închis votul și se adoptă cu 23 de voturi pentru 16 împotrivă. Trecem la 54, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 213, nu, 212, Amendamentul 212. Cine este pentru, împotriva, țineri se respinge. Amendamentul 213. Cine este pentru, împotriva, cred că trebuie să verificăm și amendamentul 213. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 voturi pentru, 21 împotriva, deci cred că a fost respins. Amendamentul 55. Cine stă pentru? împotrivă, abținării. cred că a fost respins, dar trebuie să verificăm pentru că nu am putut vedea cum s-a votat clar, s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Atunci, 56 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 215, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 13, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58, îl votăm? Da. Amendamentul 58 cu amendament oral. Există obiecții acestuia? Nu. Atunci cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Votăm și 218. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 219, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 221, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 222 și 223, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 224 și 225, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 226, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 227, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 228, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 229, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 229. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 230 și 231, cine este pentru, împotriva, abținări se adoptă. Amendamentul 242, cine este pentru, împotriva, abținări se respinge. 233 și 234, cine este pentru, împotriva, abținări se adoptă. 235 și 236 cine este pentru, împotriva, cred că trebuie să le verificăm. S-a deschis votul și sunt respinse. 237, cine este pentru, împotriva, Cred că trebuie să verificăm și 237. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. 59, cu un amendament oral, există obiecția acestea? Nu, atunci îl votăm astfel modificat. Cine este pentru? 59. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge cred. Amendamentul 60 este cadru? Nu. Trebuie să-l votăm. Cine este pentru 60? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. S-a închis votul. Cum ați votat? Deci să respingem. 90 de voturi pentru, 20 împotrivă. Trecem la amendamentele 238 și 239. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că nu este clar, deci trebuie să verificăm și amendamentele 238 și 239. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 240 este caduc. Atunci amendamentul 61 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Nu știu. Poate a fost respins, dar mai bine uh, verificăm. Douăzeci pentru, 18 împotriva se adoptă. 241, cine este pentru? împotriva. Din nou un vot strâns, trebuie să verificăm și 241, s-a deschis votul. S-a închis votul, 21 de voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 14, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 15, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 249 acum, cine este pentru, împotriva. Cred că a fost respins, 248 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă? Da. Amendamentul 64 mod, modificat. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că a fost adoptat. Atunci, 66. Cine este pentru? împotriva cine se adoptă, 67 cine este pentru, 67 cine este pentru, împotriva cine se adoptă, 251 și 252 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 16, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 255, cine este pentru, 255. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 17. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Un moment, vă rog. So 72. Deci 72 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 72. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 260-261. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru împotrivă? Abținere adoptat. 74. Votăm 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 266. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 267. Pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 20. Cine este pentru? 20. Pentru Împotrivă? abțineri se adoptă. 79. Votăm 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Avem apoi 274, 75, 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Adoptat. 80. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm 80. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă 20 la 18. Deci mergem la 278. Cine este pentru? Împotriva abține respins. 279 și 280 împreună. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 283, 284, cine este pentru? 283 și 84, vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Cred că se adoptă. Dacă socialiștii votează ca dumneavoastră. Deci am spus adoptat. Foarte clar adoptat. 285 și 86, cine este pentru? împotrivă. Trebuie să verificăm. Îmi pare rău, dar prea puțini dintre noastre votați. Deci votul este deschis. Votul este închis. 22 la 17 se adoptă. Verificăm. in principle to 303. So we go now to 303. Deci mergem acum la 303, amendamentul 303. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 304 era identic. Deci 305. 305 cine este pentru? Lambert cine este pentru? Împotrivă? Abține? Adoptat. 306 și 7 cine este pentru? Împotrivă? Abținere adoptat. 308 și... Nu, sunt identice. Deci am votat până la 311, de fapt. Deci acum votăm 312 și cine este pentru? Împotrivă? Abține? Adoptat? 314 și 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă? 316, 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă? Stați un pic, acum că e ceva foarte complicat. ...319. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 320, 21, 22. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. The vote is closed. Votul este închis și este adoptat. Deci mergem acum la 324-325. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 326-27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 28 și 29. Cine este pentru? Împotrivă? abține Se adoptă. 330-31. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 32-33. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 34-35. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 36-37. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 338-39. Cine este pentru, împotriva, abțineri adoptat. 340, 341, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 342, 43, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 344, 45, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346, 47, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 348, 49, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 350-351 pentru. A, vrem să facem tot un peric că mergem mai repede. Nu, votăm doar 350. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 351 pentru, împotrivă, abținere adoptat și acum 352-353 sunt adoptate deja. Da, au fost deja adoptate. Trecem acum la considerente. Considerentul 1, amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul 23 pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul 24 pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul 94, cine este pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul 25 pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul 100, cine este pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul 10 pentru împotriva Cred că e adoptat. Haideți să verificăm. Hai să verificăm la 10. Votul este închis. 19 la 19, aveți dreptate. Deci a picat... A, ah, ba nu. Este adoptat, pentru că este 20 la 19, de fapt. Deci este adoptat. Așadar, 101. Este adoptat pentru că avem un vot uh, fără cartela. 101. Cine este pentru? Împotriva abținere adoptat. 103 pentru, împotriva abțineri adoptat. 102 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri adoptat. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem verifica 110. Votul este deschis. Este adoptat. 26 la 14. 111. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119. Pentru, împotriva. Verificăm 119. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 100, caduc. 120. Votăm 120. Pentru, împotrivă. Verificăm 120. Votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat 121 pentru, împotriva, abținerea adoptat. 122 pentru, împotriva, abținerea adoptat. Compromisul 28, cine este pentru, împotriva, abținerea adoptat. 29, compromisul 29 pentru, împotriva, abținerea adoptat. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, se respinge. Nu sunt sigură. Haideți să verificăm. 129. Votul este închis. Este respins. 19 la 21. 130 pentru, împotriva abținerea adoptat. 132 și 133 nu le votăm, sunt adoptate. Mergem la 131. Vot pe părți. Votăm prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotriva abține se respinge. Deci mergem la 20 și 145. La considerentul 27, amendamentele 20 și 145. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat? 21. Cine este pentru? 21. 21. Ești pentru, împotrivă, Lambert? Vezi, ăsta e rolul meu. Din nefericire este respins, după cum E respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, cred că este adoptat. 23. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins? 147 și 148. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat? Și ajungem acum la votul final. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Douăzeci și șapte la cinci cu nouă abțineri. Este adoptat cu o majoritate confortabilă. Așadar, vă mulțumesc. Felicitări lui Yunus. Și trecem la următorul vot, care uh, este legat de locuințele sociale. Domnul Salvatore Carona Putem să începem să votăm compromisul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 2. Pentru, Amendament oral. Dacă nimeni nu e împotriva amendamentului oral, votăm acest compromis astfel amendat. Deci îl votăm astfel amendat. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. 27. Amendamentul 27. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem acum la compromisul 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 7, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 46, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, verificăm prima parte. Votul este deschis. Votul este deschis. Închidem votul. 23 la 17 este adoptat. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Cred că e respins, dar verificăm. Nu sunt sigură. Verificăm partea a doua. Închidem votul. Este respins. Partea a doua, 17 la 22. 48. Cine este pentru? Amendamentul 48. Cine este împotrivă? Cred că e respins. Verificăm 48. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 17 la 22. Votul final, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 36 pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri. Aproape perfect, felicitări. Tocmai am terminat votul și... Da, Lambert? Vreau să anunț că există la intrare o mică broșură. Nu considerați uh, o inițiativă politică. Este o broșură despre specializarea inteligentă puteți să o luați, el la intrare și nu e în olandeză, ci în limba engleză, special pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Sorry, but we, we have to suspend the meeting till Commissioner Suspendăm ședința până când vine domnul comisar Han. Sper că va veni uh, foarte repede și vom continua. Mr. Commissioner, we cannot start the meeting. We just... Domnule comisar, trebuie să începem întâlnirea. Uh, dear we are starting the Dragi colegi, începem din nou întâlnirea comisiei noastre și îi dau cuvântul imediat domnului uh, comisar, după care vom avea o rundă de comentarii și întrebări din partea membrilor comisiei noastre. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, Danuta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru oportunitatea pe care mi-o dați să vin alături de dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinii după acordul la care s-a ajuns uh, între șefii de guvernă. pe marginea cadrului financiar uh, multianual. Acest lucru este foarte important, mai ales pentru deci, capacitatea de a lua decizii a Europei pentru a transmite semnalele potrivite și investitorilor uh, privați în aceste uh, vremuri cum sunt uh, cele prin care trecem. Analiza politică a deciziei luate de statele membre se poate face pe mai multe niveluri. Pe de o parte, este vorba de o creștere clară a fondurilor pentru cercetare și dezvoltare. S-au prevăzut fonduri pentru combaterea șomajului între tineri pe de altă parte, uh, s-au prevăzut mai puține fonduri pentru regiuni și pentru agricultură. Însă, în uh, acest context, aș dori să spun că bugetul sprijină reforma politicii regionale în continuare, dacă este să ne gândim la crearea acestor regiuni de tranziție și uh, noua orientare strategică pe care o primește politica uh, regională. Și nu doresc să ascund faptul că, din punctul meu de vedere, anumite puncte sunt foarte critice. Din păcate, sunt cam singur în, printre uh, colegii mei din comisie, mai ales când vine vorba de regula N plus 3, de exemplu. Cred că noua prevedere duce la situația în care multe din uh, eforturile uh, mele depuse de mine și de colegii noștri vis-a-vis -vis de calitatea implementării, de accelerarea implementării, sunt acum uh, contracaracte, lucru care aduce cu sine anumite riscuri mai ales când uh, se suprapune pe o perioadă lungă de timp o perioadă cu alta. Pentru a vă exemplifica, dacă este să plecăm uh, de la cifre foarte, calculate foarte conserva, în mod foarte conservator, cel puțin 40% din mijloacele prevăzute în uh, noul cadru financiar multianual vor fi, vor fi cheltuite după 2020. Și regret foarte mult că până la urmă s-au, uh, s-au operat uh, reducerile semnificative când vine vorba de cooperarea teritorială, care este de fapt domeniul în care plus valoarea europeană este cea mai uh, vizibilă. Cred că acest semnal este cel greșit și sper că dacă Parlamentul, în cadrul negocierilor, va reuși să îmbunătățească situația actuală vis-a-vis -vis de acest punct, această îmbunătățire cred că ar fi un semnal european foarte clar. În uh, ciuda acestor critici, uh, pe care, după cum am spus, nu doresc să le ascund, Consider că decizia șefilor de guvern reprezintă o bună bază pentru negocierile care urmează să se poarte între Consiliu și Parlament. Ceea ce este important este să rezolvăm cât mai repede, să încheiem cât mai repede aceste negocieri și cred că putem fi uh, mândri de cele obținute în comparație cu alte uh, cu alte domenii, cred că este important să nu decelerăm ritmul negocierilor, ci să-l accelerăm, pentru că avem nevoie de o programare solidă, nu doar pe fond, ci și din punctul de vedere al calendarului, pentru că acum am cerut uh, uh, tuturor statelor membre și am cerut, uh, de fapt, și Croației să ne prezinte până la sfârșitul uh, lunii iunie un proiect pentru un acord de parteneriat, astfel încât să putem uh, lucra în paralel și la programele operaționale. Deci încercăm pe cât este putință să avem o tranziție cât mai uh, lipsită de, pro- de probleme de la o perioadă la altă perioadă de finanțare. Însă pentru acest lucru avem nevoie de niște decizii Uh, formale. Apoi, este important să nu uităm și cred că din acest punct de vedere, membrii Comisiei Regii sunt de aceeași părere cu mine. Cred că orice idee de a avea o planificare anuală a bugetului reprezintă un pericol pentru politica regională, pentru că uh, Orice politică de investiție are nevoie de o siguranță a planificării, care poate fi asigurată doar pe o perioadă mai lungă de timp. Și doresc să mulțumesc Parlamentului și în mod uh, special uh, președintelui Parlamentului pentru angajamentul de care au dat dovadă în uh, dialogul tripartit. Foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați uh, implicat în calitatea de raportor, în calitatea de raportor din umbră în, aceste, în acest proces și cred că direcția în care mergem este cea bună și cred că um, suntem îndreptățiți să sperăm că înaintea verii se va ajunge la un acord politic. Comisia eu personal și personalul comisiei vă, sta vă stăm tot timpul la dispoziție. Cred că ar trebui să ne referim la două puncte care sunt importante și în cadrul discuției de astăzi. Este vorba, pe de o parte, de uh, discuția legată de partea minimă pentru Fondul uh, Social European. Cred că aici trebuie să găsim o soluție pentru această parte minimă a Fondului European Social. Este, desigur, uh, necesar să ținem seama și de necesitățile statelor membre, să permitem un anumit grad de flexibilitate, însă conceptul fundamental nu trebuie modificat. Apoi, am discutat despre o cheltuire mai bună, mai uh, eficientă în cadrul politicii regionale și a concentrării tematice, aici aș dori să vă adresez un uh, apel să nu sprijiniți niciun fel de diluare, pentru că concentrarea tematică servește, în primul rând, obiectivelor, uh, punerii în aplicare a obiectivelor uh, largi europene. Tocmai ne concentrăm asupra acestor obiective. Și Uh, efectul secundar este că în statele care au mai uh, puține fonduri la dispoziție, politica regională este mai vizibilă, lucru care, uh, de fapt, aduce cu sine un efect pozitiv. Este foarte important să ne concentrăm pe obiectivele subordonate strategiei Europa 2020. În uh, cadrul uh, negocierilor, noi considerăm că Comisia a dat uh, dovadă de suficientă flexibilitate, însă o flexibilitate care înseamnă că totul este posibil, din punctul meu de vedere, ar fi o interpretare greșită a conceptului și a ceea ce înseamnă flexibilitate. Flexibilitate înseamnă soluții um, adaptate la uh, anumite condiții specifice, însă acest lucru trebuie să se petreacă în cadrul strategiei Europa 2020. Și mi-aș dori ca dumneavoastră să mă sprijiniți uh, în acest punct. Știu foarte bine că există anumite sensibilități în fiecare circunscripție electorală, în fiecare regiune, însă cred că trebuie să fie posibil să ne concentrăm asupra uh, temelor care sunt, de fapt, conținutul strategiei 2020. Și în acest uh, context, regiunile au posibilitățile de a dispune de fondurile respective, însă nu putem să permitem toate lucrurile pentru că dacă nu, uh, vom uh, reveni la criticile exprimate în trecut vis-a-vis -vis de politica regională și eu sper că uh, ne-am învățat lecțiile necesare din trecut. Vă mulțumesc din nou pentru sprijinul pe care ni l-ați uh, uh, exprimat până acum. Ne așteaptă luni dificile, însă cred că rezultatul negocierilor uh, va fi unul care ne va mulțumi cu toți și va fi în interesul tuturor regiunilor. Mulțumesc, Hannes. Vom începe cu coordonatorii, dar vă spun că avem o listă foarte lungă de vorbitori, deci îi uh, rog pe coordonator să nu uită și de uh, membrii ceilalți ai Comisiei. Lambert, ai cuvântul. Eh, Mulțumesc foarte mult. Pot să fiu succint pentru că concluziile din ultimele luni, în special în urma trialogului, sunt că arhitectura noii politici de coeziune va rămâne așa cum este. Dacă ne uităm la ceea ce am obținut de-a lungul anilor și la noile puncte focale, nu încape nicio îndoială că vrem să păstrăm această structură. Parlamentul își dorește să adauge uh, infrastructura IC uh, este un lucru bun. Europa trebuie să se pregătească pentru o nouă eră, o nouă Um, o metodă de a câștiga, o nouă metodă de a lucra prin informatică și cred că trebuie să mergem în această direcție. Noi trebuie să punem accentul pe fondurile noastre și o coaliție la nivel regional și municipal. Nu mi se pare că este o diluare Trebuie să examinăm lărgirea acestei concentrări. În trecut s-a întâmplat acest lucru și Parlamentul s-a dovedit că a avut dreptate. În al doilea rând, dacă se spune că încercăm să ajungem la un acord înainte de vară pentru a avea un acord pe hârtie. Putem să susținem o asemenea abordare dacă ne uităm la toți eh, actorii din domeniul public, în industria, în domeniul de afaceri, instituții de uh, academice, toate acestea așteaptă un acord. Nu vrem să ajungem la situația în care programele să nu poată să demareze la timp. Aceasta este perspectiva mea și cred că și a PPE-ului. Uh, ar fi un scenariu extrem de negativ care trebuie să fie evitat. Sper că vom putea să trecem prin câteva lecturi pe și să ajungem la un rezultat al acestui trialog. Să tăiem acest nod gordian și să reușim să depășim obstacolele principale. Am câteva întrebări. După ce am auzit ceea ce a spus Consiliul în legătură cu acordul pe cadrul financiar multianual, mi se pare că nu există o claritate legată de impactul financiar al acestuia. Am dori să avem cifrele pe stat membru și pe fiecare fond. Este foarte greu să lucrezi dacă ai informații eronate sau estimări. În al doilea rând, în al doilea rând, Comisia nu este foarte flexibilă, nici alții nu sunt foarte flexibili. Consiliul are propria sa poziție cu procente clare și noi avem o poziție clară și Comisia pare că nu face nimic Dacă examinăm procentajele care au fost stabilite, trebuie să ne gândim la flexibilitate, însă eu v-aș cere să treceți de la vorbe la fapte și fac un apel și la colegii dumneavoastră. Trebuie să trecem la lucru. Cred că și Constanția ar dori să ridice câteva întrebări, însă noi ca Parlament trebuie să facem ceva. Atunci când am a avut probleme cu uh, mecanismul a Europei, raportul PIPER. Am spus acolo că în ceea ce privește transferarea de fonduri de la fondul de coeziune, vrem să impunem anumite reguli, însă dacă nu sunt rezolvate alte aspecte, cum ar fi ESF, atunci uh, Parlamentul va trebui să se opună va trebui să obținem un alt mandat. Mulțumesc, Constanțe. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Cred că o asemenea oportunitate um, nu trebuie ratată și împreună cu dumneavoastră trebuie să analizăm foarte clar situația legată de aceste negocieri. Eu uh, nu doresc să diluez cu nimic um, uh, situația, însă mie mi se pare că dacă nu vom uh, accelera trialogul, atunci nu cred că vom uh, încheia negocierile până la sfârșitul acestui an și doresc să spun acest lucru foarte clar. Uh, Data trecută, când ați fost dumneavoastră aici alături de noi, ne-a cuprins pe toți un fel de euferie, euforie, cât de repede merg lucrurile. Și cred că Parlamentul până acum și-a făcut temele când vine vorba de pregătirea negocierilor pentru echipa noastră de negociere, am făcut propuneri de compromis și cred că, pe de altă parte, nu avem rezultatul pe care l-am, uh, l-am așteptat. Și aș putea să vă dau mai multe exemple, așa cum a făcut și uh, Lambert. Și nici nu ne-am uh, apropiat de punctele foarte importante de. Uh, de exemplu, nu am discutat despre macrocondiționalitate, să ajungem de la un capăt al lumii la celălalt capăt al lumii din punctul de vedere al compromisului necesar pentru a ne apropia pozițiile. Uh, noi, parțial, acum discutăm dacă statele membre sunt uh, pregătite să uh, recomande ecoeziunea sau să, să nu uităm de punerea ei în aplicare. Deci discutăm uh, ore în șir despre asemenea puncte care nu sunt atât de importante. Deci lucrurile trebuie să fie într-adevăr accelerate și, în primul rând, cred că trebuie să discutăm despre următorul lucru. Parlamentul nu are rolul de a accepta pur și simplu deciziile luate de Consiliu. Parlamentul este o instituție europeană aleasă, uh, are, este colegiuitor și nu putem să ignorăm votul care uh, a fost adoptat de Parlament. Parlamentul European are un mandat foarte clar de schimbare și revenim la comisie și putem discuta și vom discuta și despre, acest, despre această temă și în această după masă. Însă Parlamentul, uh, cred că până acum, a dat dovadă de flexibilitate, ceea ce nu se întâmplă de cealaltă parte. Acum, dacă îmi permiteți câteva remarci legate de concluziile uh, summitului despre cadrul financiar multianual, Știți cu toții că mari părți uh, acestei decizii, de fapt, fac parte din uh, uh, procesul de codecizie legat de politica de coeziune și eu sper că aici mai avem marjă de negociere pentru că uh, Uh, mie mi se pare că, de fapt, Consiliul ne va spune că poziția adoptată este bătută în cuie, nu mai poate fi modificată nicicum. Eu sper că vom ajunge la uh, un compromis și, din acest punct de vedere, sper că și Comisia ne va uh, sprijini, sprijini și în legătură cu ce a spus dumneavoastră legat de planificarea bugetară anuală și nu întinsă pe mai mulți uh, ani de zile este foarte important. Noi înțelegem foarte bine care ar fi consecințele unei, aceleași, unei uh, asemenea decizii, însă este important să ajungem în cadrul negocierilor la un compromis și cred că mai avem foarte multe lucruri de făcut din acest punct de vedere. Uneori nu înțeleg uh, foarte clar dacă statele membre sunt conștiente de faptul că dacă în negocieri nu vom ajunge la compromisuri comune, atunci Parlamentul nu are o altă opțiune decât să inițieze un proces cu o primă, a doua sau a treia lectură, lucru care va duce la uh, prelungirea foarte multă a acestui proces. Nu știu, nu cred că statele membre au înțeles foarte clar această posibilitate. Și eu cred că, de fapt, statele membre consideră că noi vom fi, când vom fi totuși de acord cu un anumit compromis, ei bine, lucrurile nu sunt atât de simple și mi se pare că cei care au uh, redactat tratatul de la uh, Lisabona, de fapt, nu înțeleg ce au redactat și ce au decis prin adoptarea acestui tratat. Și doresc să vă asigur că procesul de codecizie este într-adevăr un proces de codecizie și trebuie împreună să ajungem la un compromis, Parlamentul și Consiliul. Parlamentul și Comisia cred că sunt uh, în aceeași tabără și sper că, de fapt, Comisia ne va ajuta și în acest punct de vedere și, pe, și cu o muncă de lobby uh, pozitivă în uh, statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mănescu! Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. O să sar peste introducere ca să las cât mai mult timp uh, colegilor care vor să mai pună întrebări. Am să trec un pic mai abrupt în, uh, în a vă adresa întrebările pe care vreau să vi le adresez. Um, în primul rând, aș vrea să vă întreb dacă considerați că bugetul alocat politicii de coeziune pentru următoarea perioadă va fi suficient uh, pentru ca această politică să-și atingă uh, obiectivele, obiectivele pe care noi ni le-am propus în uh, strategia 2000, Europa 2020 și pentru asta este foarte important uh, să știm cum va fi alocat acest buget, exact cum va fi alocat, așa cum a întrebat și colegul meu Lambert van Nistelrooy. Vrem să știm exact cum va arăta pe state, pe programe, cât mai, cât mai exact și cât mai clar. Ehm, o altă întrebare se referă la rezerva de performanță. Care este opinia dumneavoastră? Care este opinia Comisiei cu privire la această procedură? Cum va arăta procedura prin care rezerva de performanță va fi alocată? Și acesta este un aspect care ne ajută foarte mult și în negocieri și ne ajută pe noi toți să înțelegem mai bine cum va arăta uh, următorul uh, program. Apoi, uh, Referindu-mă la concluziile Consiliului European, uh, s-a prevăzut în uh, concluzii ca Consiliul pentru Afaceri Generale să discute la fiecare doi ani implementarea și rezultatele uh, politicii de, de coeziune. Uh, cum vedeți acest lucru? Cum credeți că veți reuși să, ă, să organizați aceste dezbateri? V-ați gândit să reflectați cumva în regulamentul comun această obligativitate ca la fiecare doi ani să analizăm implementarea și rezultatele uh, politicii de coeziune? Și o ultimă întrebare, pentru că ați început prin a uh, spune despre negocierile privind uh, N plus 3. Știu că la, tot la Consiliu uh, s-a luat o, uh, o hotărâre ca pentru două state, România și Slovacia, dumneavoastră, Comisia, să găsiți uh, soluții practice tocmai pentru a reduce acest risc de, de commitment, autodecommitment a fondurilor pe actuala perioadă de programare. Puteți să ne spuneți, v-ați gândit deja la niște soluții, care sunt acestea, în ce fel vor ajuta în mod eficient și efectiv România și Slovacia? Vă mulțumesc. Thank you. François Alfonsi. Mulțumesc, François Alfonsi. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față al procedurii adoptării cadrului financiar multianual și al poziției adoptate de Parlamentul Uh, european la Strasburg săptămâna trecută. Mi se pare importantă această și interesant acest schimb de opinii cu comisarul. Marea victimă, după părerea noastră, a arbitrajului Consiliului a fost politica de cooperare teritorială, care a fost readusă la un nivel din perioada anterioară atâta timp cât noi, Parlamentul, cât și Comisia, ne-am fi dorit o finanțare mai mare în acest domeniu. Așadar, cum putem salva lucrurile? Ce poate face Comisia pentru ca această uh, ambiție să nu fie sacrificată pe altarul reducerilor bugetare? De asemenea, vedem că uh, au fost introduse a fost introdusă noua categorie de regiuni intermediare. a fost menținut esențialul, o plasă de salvare, însă există regiuni care au ieșit din cadrul comun. Ce mai rămâne cu această ambiție legată de regiunile intermediare în lumina aranjamentelor bugetare actuale și cum putem să sperăm să rezolvăm lucrurile în viitor. Parlamentul European și-a arătat hotărârea de a nu accepta arbitrajul de realizat până acum. Suntem într-o anumită confruntare cu Consiliul, însă nu simțim deocamdată că Comisia ne susține. Cum ar putea Comisia să fie mai activă pentru a obține rectificările necesare? Um, necesare unui proiect de coeziune teritorială. Mulțumesc pentru GUE, domnul Mangi. Mulțumesc, doamnă președinte. domnule președinte, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața comisiei noastre. Cu, știți că cele mai, cei mai mari susținători pentru politica regională sunt aici în Parlamentul European și în special chiar aici în Comisia pentru Dezvoltare Regională. Nu vă va surprinde dacă vă spun că pentru noi un prost compromis al Consiliului European este inacceptabil. A fost un compromis inacceptabil pentru că are implicări asupra uh, politicilor europene, asupra cărora aplică austeritatea din statele membre. Nu așa putem susține politica solidarității care se impune și mai mult acum pe timp de criză. Am fost uh, și eu puțin surprins de concluziile unui centru de cercetare. Însă trebuie să ne bazăm pe aceste concluzii pentru că nu există alte date din partea Comisiei. Statele care iau cele mai multe decizii în Consiliu sunt Grecia, Spania și așa mai departe. Deja state care plătesc pentru criză. Și mă alătur cele ce, celor spuse de colegul Lambert Van Nistelrooy, Parlamentul va trebui să se pronunțe, însă nu se poate pronunța decât dacă există transparență. Nu văd cum ne este posibil să ne exprimăm asupra unei decizii a Consiliului, dacă până în momentul de față Comisia Europeană nu ne-a furnizat niciun calcul în legătură cu uh, alocările de la stat la stat, regiune la regiune, dar conform modalităților fixate de către Consiliul European. Fără aceste calcule, ne este imposibil, imposibil să ne hotărâm. Așadar, vă solicit astăzi să ne furnizați aceste elemente, aceste cifre precise. Am cerut deja acest lucru și o repet și repet cererea astăzi. Ultimul lucru pe care aș dori să-l spun. Ne aflăm într-o perioadă destul de interesantă în care construim o anumită jurisprudență a instituțiilor europene într-un nou cadru al guvernanței după tratatul de la Lisabona. Experimentăm pentru prima dată codecizia adevărată. Și vedem dificultățile care apar în negocierile de la trialog. Avem sentimentul că Consiliul European pe multe puncte legate de politica de coeziune și-a depășit atribuțiile. Și că am fost puși în fața unui fapt împlinit. Personal, și cred că trebuie să spunem foarte clar acest lucru, eu consider că anumite reguli ale tratatului au fost încălcate și acest lucru poate să fie ă, poate să constituie cauza unui litigiu. Și nu mi se pare normal ca regulile codeciziei să nu fie respectate total și ă, până la capăt. Parlamentul European nu poate să fie pus în fața faptului împlinit, altfel trialogul nu are niciun rost. Vă mulțumesc, domnule Omarje. Îi dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde coordonatorilor. Da, sincer să fiu, cred că negocierile ne, ne confirmă faptul că și Consiliul încet încet înțelege faptul că Parlamentul are un rol tot mai consolidat și mă alătur celor spuse de Constanță Crel și de ceilalți când vine vorba de accelerarea acestui proces. Cred că și noi avem un interes pentru ca lucrurile să fie accelerate. Acest lucru l-am exprimat uh, acum și deseori din trecut. Și, din nou, revin asupra acestui aspect. Este important uh, să reținem că arhitectura fundamentală este păstrată, chiar dacă sunt operate anumite reduceri. Acum, cum putem trăi cu aceste reduceri? Dacă putem fi mulțumiți cu ele, ei bine nu. Nu putem fi mulțumiți cu aceste reduceri pentru că, de fapt, Comisia a făcut o propunere în anul 2011 o propunere care, din punctul nostru de vedere, reprezenta deja un uh, compromis, era exact linia de mijloc între ce își dorea Parlamentul pe atunci și uh, semnalele pe care le primeam din partea contribuabilor neți. Și cred că decizia actuală a Consiliului s-a mișcat mai mult înspre direcția uh, contribuabilor neți deci eu, din partea Comisiei, nu vă pot spune că sunt fericit de această decizie. Contrariul este valabil și acum, în cadrul negocierilor, trebuie să vedem uh, care va fi rezultatul. Cred că nu va trebui să luptăm doar pentru cifre, ci și pentru alte puncte care sunt foarte importante. După cum am spus deja, cooperarea teritorială, de exemplu, aici aș dori să vă rog să sprijiniți poziția Comisiei și în cadrul negocierilor, pentru că dacă ar exista un sprijin din partea Parlamentului pentru această temă care să devină mai prioritară, pentru că în comparație cu alte Uh, domenii, cooperarea teritorială nu este uh, foarte importantă dacă este să discutăm de sume concrete, dar efectele acestei cooperări sunt uh, foarte importante și concrete și cred că o completare bugetară pentru această cooperare teritorială ar avea efecte foarte mari. Vis-a-vis -vis acum de regiunile intermediare în mare și aici ne-am fi dorit uh, fonduri alocate suplimentare. Însă, ceea ce este important este că, aceste, că această categorie de regiuni există, a fost creată și acum am, uh, urmează să vedem care sunt uh, efectele uh, creării acestei categorii în urma acestui, acestei primei, prime perioade, noi perioade financiare. Uh, Acum, rezerva de performanță care a fost uh, propusă să ajungă până la 7%, aici nu trebuie să uităm că mă, împărțirea va fi făcută în funcție de fiecare stat în parte. Deci uh, există o limită, limita de 5%, Consiliul uh, a stabilit 7% și suma în 2019 uh, va fi împărțită în fiecare stat în parte pe baza uh, atingerii sau ratării obiectivelor care au fost stabilite. Putem pleca de la premisa că în anumite programe obiectivele vor fi atinse, în altele nu, și atunci, în cadrul fiecărui stat membru, va fi, uh, vom fi martorii unei reacții pozitive sau negative dacă obiectivele într-un program au fost atinse sau nu. Deci anul relevant este 2019. Cred că când vine vorba de reacția la evoluțiile economice legate de uh, cifrele de șomaj și așa mai departe, uh, Aici trebuie să ne bazăm pe cifre în uh, politica regională 7 până la 9 și la nivel uh, uh, național 8 până la 10%. Tocmai de aceea și în următoarea perioadă de finanțare există această clauză de revizuire pentru anul 2016 pentru a putea opera uh, modificări în politica de coeziune până la o sumă de 4 miliarde de euro Cred că acest lucru face parte din ideea de a avea o reviz- revizuire fundamentală a, a planificării bugetare, pentru că dorim să ținem seama de evoluțiile care se vor uh, petrece și această inițiativă, din acest punct de vedere, mi se pare una foarte inteligentă. Uh, faptul că noi ar trebui să raportăm la fiecare doi ani uh, Consiliului, de fapt, reprezintă o continuare a ceea ce am reușit până acum, să facem până acum, și anume, în mod regulat, în cadrul Consiliului de Afaceri Generale, să discutăm despre politica de coeziune. Cred că știți acest lucru este uh, un domeniu bugetar despre care nu se ocupă un consiliu specific. Și tocmai de aceea modelul pe care l-am avut până acum, um, model la care au participat uh, toate statele membre, cred că și uh, Lituania va prelua rolul de lider de acum înainte, și vom discuta această temă în uh, Consiliul de Afaceri Generale. Și acest lucru ne demonstrează că reușim să aducem această politică la nivelul discuțiilor din Consiliu. Cred M-ați întrebat de cifre concrete. Cred că există anumite calcule a statelor membre le-am uh, analizat și în majoritatea cazurilor cifrele statelor membre corespund uh, cifrelor uh, de la uh, cifrelor comisiei. Eu, uh, în general, nu prefer să discut despre cifre atâta, atâta vreme când nu s-a luat o decizie finală. Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra punctelor esențiale, să obținem uh, în mare acest regulament pentru că mă tem că dacă ne vom concentra prea mult pe cifre, uh, discuția și procesul va fi puțin uh, deviat. Desigur, trebuie să discutăm și despre cifre. În acest moment însă suntem într-un proces în uh, desfășurare, de clarificare și cred că și la nivelul orizontal au loc discuții și trebuie să fie luate decizii pe care eu, în calitate de comisar, nu le pot uh, lua, nu le pot comenta. Am înțeles foarte clar care este mesajul uh, dumneavoastră legat de necesitatea ca toate părțile implicate în dialogul tripartit să dea dovadă de uh, flexibilitate. Acest mesaj a fost înțeles foarte clar de comisie însă, așa cum Parlamentul are anumite uh, limite și există și pentru Comisie anumite limite pe care ni le-am stabilit. Din punctul de vedere al uh, concentrării tematice, cred că pozițiile noastre nu sunt foarte îndepărtate, pentru că am acceptat deja, de exemplu, a patra concentrare tematică. Eu am în continuare însă anumite rezerve legată de uh, faptul că există o concentrare tematică care nu este stabilită a priori, ci definirea acestei concentrări tematice este lăsată în seama statelor membre și regiunilor. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 și în acest moment, uh, indiferent de categoria unei regiuni, există deja o marjă de manevră de 20 până la 25% care poate fi folosită pentru uh, alte obiective. Însă dacă în cadrul procentelor rămase de 60 până la 65-80% să există o, o concentrare tematică specifică, cred că este puțin contradictoriu. Tocmai de aceea noi considerăm că există spațiu de manevră suficient uh, și rugămintea mea ar fi să stabilim totuși uh, o concentrare tematică puțin mai, uh, puțin mai rigidă. Cred că situația de astăzi, în care avem patru concentrări tematice, acoperim lucrurile necesare și permitem în același timp uh, după cum am spus, spații de manevră pentru măsuri necesare dincolo de uh, procentele de 80%, de exemplu. Vă mulțumesc, domnule comisar. Avem o listă de vorbitori cu 14 doritori, avem la dispoziție 45 de minute, deci dacă am prevedea o intervenție de două minute, cred că am uh, am putea să gestionăm timpul uh, pe care îl avem la dispoziție. Deci vă rog să respectați această limită de două minute. Doamna Lukacevska, mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Tocmai spuneați uh, că acest acord între șefii de stat și de guvern este unul just și sunt de acord de asemenea că dacă uh, vom lucra pe baza unor bugete anuale, Asta ar uh, genera mari riscuri și nu ne-ar permite să realizăm uh, proiectele și n-am avea o siguranță a planificării bugetare. Parlamentul European participă la aceste negocieri și are dreptul să-și uh, depună și să-și exprime rezervele și argumentele. Am o întrebare, domnule comisar. În ce privește situația financiară a unor țări, dacă ne uităm mai ales la contributorii, contribuabilii neți, uh, Există vreo șansă să creștem bugetul în cadrul uh, financiar multianual, mai ales în ce privește politica agricolă și cooperarea teritorială? Aș vrea să profit de prezența noastră aici astăzi și să vă ofer niște informații în legătură cu marile neliniști sociale în uh, regiunea din care provin eu, regiunea montană din Polonia. Comisia Europeană a uh, suspendat recent toate dotările pentru această uh, regiune din Polonia Uh, pe baza unor uh, presupuse uh, nereguli nedovedite în alocarea acestor fonduri. Și asta are niște consecințe absolut nefaste pentru toată regiunea noastră. Consiliul nostru regional nu are nicio informare informație în legătură cu care alocări sunt în pericol de a fi suspendate. Și am o întrebare. Are intenția Comisia Europeană să antameze o procedură uh, legală ca să terminăm cu aceste dubii, pentru că e foarte nefast pentru regiunea noastră. Mulțumesc, Ivas Numachis. Mulțumesc, domnul, spune domnul Godmantis. O să încerc să nu depășesc două minute, sunt cu ceasul mână. Domnule comisar, decizia s-a luat pe 7 februarie. Noi suntem deja în a doua jumătate a lunii martie. Am noi ne-am uh, făcut propriile uh, poziții, dar nu le-am uh, diseminat. Și asta e foarte rău, pentru că nu putem să răspundem la, la aceste situații. În al doilea rând, nu vreau să fiu în locul noastră când o să duceți la Comitetul Regiunilor. La... Pentru că acea decizie legată de 12,5 miliarde e dată țărilor, nu regiunilor. Deci sunt două posibilități aici. Ori acești bani rămân în anexa 2 și nu schimbați abordarea față de regiunile de tranziție mai dezvoltate, mai puțin dezvoltate? Sau cumva încercați să introduceți acești bani? Și a treia întrebare este, ce se întâmplă cu banii? Ce se întâmplă cu banii? Niciun euro nu s-a plătit uh, în Fondul de Dezvoltare Regională și Coeziune în ianuarie. Practic zero s-a plătit. Ori e o problemă bugetară, pentru că e începutul anului, ori niște probleme mai semnificative. Chiar și pentru Fondul Social în ianuarie nu există niciun fel de plată. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Văte Kolonicek. Mulțumesc, domnule comisar regret și eu că avem mai puțin bani pentru politica regională și pentru agricultură. Doream să vă rog să ne spuneți care este opinia noastră în ce privește propunerea guvernului uh, polonez care dorea să transfere finanțări din politica de dezvoltare rurală către alte uh, capitole, pentru că acest buget a fost tăiat practic cu un sfert. Avem realmente mai, mult mai puțin bani în politica de coeziune. În al doilea rând, deficitul de 50 de miliarde de euro. Nu vă temeți că uh, acesta ar putea, uh, de, ar putea determina uh, și tăieri în uh, politica de coeziune, pentru că nu e posibil să reduci cheltuielile numai la agricultură. Sunt unele cheltuieli care nu pot fi modificate. Uh, deci uh, asta uh, inevitabil va avea o influență negativă, evident, și asupra politicii de coeziune. A treia întrebare, cele 3,5 miliarde de euro uh, fonduri suspendate pentru Polonia legat de unele presupuse nereguli care s-ar fi întâmplat la fondul pentru drumuri în Polonia. Guvernul polonez a promis că acești bani se vor debloca rapid. A transmis explicații Comisiei Europene, dar procedura uh, încă nu s-a încheiat și banii nu mai vin. Puteți să ne spuneți ce se întâmplă? Când va debloca, dacă va debloca Comisia aceste fonduri? Mulțumesc, Luis Aldeș. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Aș dori să-mi exprim regretul față de cifrele care au fost aprobate în buget. faptul că ne batem pentru 98 milioane uh, crete de plată, uh, asta va pune totul în discuție. Am redus uh, cifrele, s-au redus sumele cu mai mult de 23,4% pentru rubricile legate de competitivitate. La, rubri, la capitolele de coeziune, unde mai aveam 3,7, acum am ajuns la altă cifră. Deci, unele din problemele crizei actuale este că avem uh, sume inferioare uh, celor din cadrul financiar precedent și asta e o problemă. Trebuie să vorbim despre cifre, despre sume, domnule comisar. Aveți dreptate. Numai despre asta trebuie să vorbim, însă nu. Există un aspect uh, care preocupă regiunea noastră evaluarea Portugaliei făcută de Troica a prevăzut un nivel de îndatorare superior uh, cifrei de 60, 70%. Uh, Însă uh, și datoria este de numai 19%. Deci cum se aplică macroproporționalitatea la nivelul fondurilor structurale? Ce sens o să mai aibă asta la nivelul regiunilor mele? Uh, dacă eu n-am nicio idee uh, ce se prevede pentru întreaga țară. Și această regulă în ce privește macrocondiționalitatea, ea nu este coordonată cu pactul de creștere, care deja ne penalizează pe noi regiunile. Când nu există reguli de aplicare a acestui Uh, pact, când nu se face o legătură cu prevederile acestui pact, atunci îmi pun uh, întrebarea asta pentru comisie. Nu vă gândiți la asta? Nu încercați să creați niște reguli uh, de coordonare cu pactul de, pentru creștere, tocmai ca să nu penalizăm regiunile. Pentru că e o atitudine de neînțeles. Mulțumesc, Derek Von. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului comisar ca și dumneavoastră și ca alți colegi din această sală am fost uh, dezamăgit când uh, summitul a decis uh, să reducă cifra pentru politica de coeziune și ca și domnul Gotmanis am remarcat toate cadourile care s-au făcut la, același, la acel summit. Un miliard aici, un miliard acolo și încă un miliard și jumătate acolo, în total vreo 13 miliarde de euro. Și sigur, regiunile statele membre au încercat poate să-și protejeze cele mai sărace regiuni. Din nefericire, un stat membru care n-a încercat să facă asta a fost uh, Marea Britanie, pentru că dacă ne uităm la lista de cadouri, de dulciuri, Marea Britanie n-a primit uh, niciun fel de protecție pentru regiunile ei cele mai sărace. Știu că nu avem încă cifre oficiale, alți colegi au spus asta, dar știu că guvernul uh, și-a făcut propriile, guvernul Galilor și-a făcut uh, propria estimare și a estimat că uh, țara Galilor va avea o tăiere de 400 milioane euro și um, guvernul britanic și-a făcut propriile calcule și interesant este că au ajuns la o cifră similară. Deci prima mea întrebare este ce face Marea Britanie în ce privește alocarea între diferitele regiuni. Și în al doilea rând, mi se pare absolut pervers că regiunile cele mai sărace din Marea Britanie, uh, din uh, țara Galilor, Sco- Scoția și uh, Irlanda de Nord, vor fi cele care se vor confrunta cu tăietura, cu tăierile cele mai mari. Deci poate că aici influența noastră ar fi foarte utilă. În, în al doilea rând, o, o întrebare legată de regulamentele pe care le discutăm. Cred că ar trebui noi să facem ceva de exemplu, se sugerează că statele membre ar putea să transfere 4% și nu 2%, deci 4% între regiuni și, din nou, cred că asta ar putea să ajute uh, țări cum ar fi mm, Țara Galilor, uh, Scoția sau Irlanda de Nord. Care e uh, părerea noastră? Susțineți ideea acestui transfer mai mare, un procentaj mai mare pentru regiuni? Încă o întrebare, Maria Negoin. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Mă bucur că am uh, ocazia să particip la acest uh, schimb de opinii și am trei întrebări. Sper că veți putea răspunde. Mai întâi, uh, condiționalitatea macroeconomică. Cred că un coleg a întrebat de ce a fost invocată această chestiune în Consiliul din februarie. Uh, ce credeți noastră? Care este situația? Care este poziția Comisiei, de fapt? Această condiționalitate macroeconomică, această macrocondiționalitate trebuie acceptată și care uh, vor fi consecințele în ce privește încetinirea fluxului de fonduri. În al doilea rând, uh, săptămâna trecută am citit în presă că sunt 55 de miliarde de euro fondurile structurale și de coeziune care n-au fost folosite deși a trecut deja un an de la această, acea decizie privind planul de uh, creștere mm, și de crearea locurilor de muncă. Dată fiind uh, creșterea de 0,5% după ultima analiză Eurostat, nu crede Comisia poate că ar trebui să utilizeze aceste fonduri la alte obiective? și asta permite să contracarăm uh, reducerile tăierile prevăzute pentru următorul cadru financiar multianual. În fine, începește fondul social. În 2012 au existat tot soiul de programe care n-au beneficiat de fonduri. Ce puteți face ca să vă asigurați că nu se va întâmpla la fel și în 2013? Deci toate programele care au primit aprobare să primească și finanțare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Maria. Și acum îi dau cuvântul comisarului. Aveți un minut de persoană, deci aveți șapte minute. Mulțumesc. În primul rând, voi uh, combina prima și ultima întrebare, bugetul suplimentar pentru 2014. Am, uh, pot să am pur și simplu speranțe că vor fi folosite la maxim uh, posibilitățile existente, astfel că un buget suplimentar să prevadă până la 12 miliarde de euro. Pentru că astfel am putea recupera uh, terenul la anumite teme unde am pierdut ceva înainte. Dacă nu mă șel eu bine, cred că 12 miliarde au fost transferate în acest an. Deci uh, purtăm după noi anumite sume din 2011, din 2012 și aceste sume s-au tot acumulat și le tot uh, ducem dintr-un an în celălalt. Și desigur, la un moment dat vom avea dificultăți să operăm anumite programe, să facem anumite plăți. Tocmai de aceea am tot cerut întotdeauna uh, să prevedem de la bun început un uh, buget adecvat, pentru că, de fapt, un buget anual din, în domeniul nostru nu reprezintă decât o defalcare a, a planificării multianuale, de exemplu. Și știm foarte bine care sunt uh, nevoile statelor fiecărui stat membru în acest punct de vedere. A fost necesar să se ajungă la un acord intern între statele membre și așa s-a ajuns, de fapt, la acumularea acestei sume. Și cred că se ține seama uh, undeva de existența acestei necesități. Apoi, diferitele suspendări în Polonia, de exemplu, am, am făcut această declarație în fața presei din Polonia în urmă cu câteva săptămâni. În ultimele, ultimii doi ani am avut mai mult de 190 de suspendări în uh, Europa. Nu știu dacă există vreun stat unde nu a trebuit să suspendăm uh, fonduri. dacă există anumiți uh, indicatori, anumite semnale, atunci trebuie să suspendăm fonduri. Aceste uh, suspendări durează maxim șase, uh, șase, șase luni. Și, de fapt, tot procesul de întrerupere a finanțării are mai multe uh, etape pentru a ne asigura că problemele existente sunt rezolvate. Polonia cred că reprezintă doar uh, un procent din uh, aceste întreruperi de plăți. Deci, în general, lucrurile funcționează foarte bine, însă, într-un punct sau altul, se mai poate întâmpla să fie, întrerupă, să fie întreruptă o finanțare. Și noi trebuie să fim foarte atenți, mai ales uh, ținând cont de faptul că trebuie să trecem printr-o procedură de descărcare bugetară la un moment dat. Însă vă asigur că personalul comisiei lucrează uh, la maxim pentru a, a ne asigura că lucrurile funcționează din nou. Din punctul de vedere al macrocondiționalității, acestea sunt, uh, acest punct este negociat în continuare Până la urmă, eh, influența nu este asupra împărțirii fondurilor. Există o influență teoretică din punctul de vedere al macrocondiționalității dacă în viitor eh, această macrocondiționalitate nu va fi respectată. Atunci acest lucru va avea un efect asupra întreruperii sau suspendării plăților. Însă din punctul de vedere al împărțirii fondurilor nu există niciun fel de influență. Întrebarea pusă de colegul nostru din țara Galilor, în primul rând, este posibil un transfer de fonduri doar între uh, aceleași, uh, aceeași categorie de regiuni. Deci nu este permis un asemenea transfer între diferite regiuni. Există un uh, factor de 3% la care ne-am gândit pentru asemenea transferuri care ar trebui să fie folosit uh, mai ales pentru a crea în domeniul uh, cercetării uh, un asemenea transfer și o alocare suplimentară de fonduri, însă vă pot asigura că în cadrul negocierilor vom fi foarte atenți cum sunt distribuite fondurile în fiecare stat, în, stat membru. S-a atras atenția deja că reducerea de care s-a bucurat Regatul Unit a fost uh, păstrată și sperăm că acest lucru va fi reflectat în uh, mijloacele distribuite în regiuni. Acum, în legătură cu această sumă de 55 de miliarde de euro, cred că lucrurile nu sunt bine înțelese. Nu există această sumă de uh, bani care să fie disponibilă, ci întreaga, toți banii la începutul perioadei sunt uh, distribuite între statele membre și între programe și pe parcursul anilor din, acest, uh, din această sumă imaginară se ia o parte și este atribuită unui uh, proiect concret. În momentul în care un proiect este încheiat și s-a încheiat și, uh, și procesul de notificare, se trece și la plată. Și cred că această sumă de 55 de miliarde se regăsea la sfârșitul anului 2011 și nu fusese în momentul respectiv atribuită fiecărui un, proiectelor concrete. Însă ea se regăsea fusese bugetată pentru perioada de programare. Pur și simplu nu fusese atribuită încă pro- unor proiecte concrete. Acest lucru nu înseamnă că putem uh, remodifica lucrurile, pentru că, de fapt, nu există bani care nu au fost utilizați sau nu ar fi utilizați. Și în acest uh, context doresc să vă, să vă atrag atenția că deja au fost prevăzute fonduri în buget care pot fi accesate și dacă se aplică regula N plus 2 sau N plus 3, 2 sau 3 ani după, după această perioadă de financiară, cred că este o greșeală, o eroare să considerăm că există anumite sume de bani în politica de coeziune care nu sunt folosite, din potrivă. Mulțumesc, mai avem șase colegi și uh, două minute trebuie respectate. Domnul Luhan. Mulțumesc. Eh, Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că domnul comisar dorește să aibă această comunicare cu noi, pentru că este important ca Parlamentul să fie o parte a acestui proces decizional. Eu aș dori să pun două întrebări punctuale și specifice. Dumneavoastră v-ați referit la regula N plus 3, care nu ar duce în mod uh, expres la o eficientizare economică. Cu toate acestea, anumite state se confruntă cu probleme când vine vorba de rata de absorție a fondurilor. Însă nu ați spus nimic despre uh, ce veți îmbunătăți în uh, domeniul achizițiilor publice. Știți că 43% din uh, probleme se regăsesc în acest domeniu, la achizițiilor publice. Și nu a spus nimic despre propunerile făcute de Comisie pentru a îmbunătăți situația și despre cum vor fi implicate și statele membre, astfel încât uh, să fie puse în aplicare măsuri unitare, standard. A doua întrebare se referă la o mai bună cheltuire. Pentru acest lucru avem nevoie, desigur, de un grad mai mare de flexibilitate și așa mai departe. Însă mă întreb dacă ați realizat deja o analiză concretă referitoare la tipurile de investiții. Care sunt fondurile care aduc uh, efectele maxime pentru a ține seama și de asemenea criterii? Mulțumesc, Rica Manele, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, trebuie să spun că mă bucur uh, această dezbatere și din partea mea am două întrebări. Mai întâi, vreau să vă mulțumesc pentru că ați apărat bugetul pentru regiunile frontaliere. Cred că aici, în Comisia Regii, am luptat, ne-am luptat ca să existe mai multă cooperare regională și am pledat, de altfel, pentru un 7% din ansamblul bugetului dedicat acestei chestiuni. Din nefericire, Consiliul nu îi pare suficient de convins în legătură cu importanța acestei cooperări interregionale. Așa cum au spus și alți colegi, cred că trebuie să continuăm să facem presiuni și să insistăm pe această chestiune. Vă reamintesc de asemenea votul uh, nostru de săptămâna trecută din nefericire, această cooperare regională nu a, avut câștig de cauză și mă întristează acest lucru. În al doilea rând, vreau să mă refer la regiunile izolate, regiunile slab populate. Din, din nou, cred că trebuie să fim atenți la ce face Consiliul în legătură cu acestea, pentru că tăieri de buget vor crea uh, probleme acestor regiuni. Uh, mulțumesc, Rica, pentru uh, disciplina, domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Voi trece rapid peste subiectele care au fost atinse de colegi, cum ar fi achizițiile publice. De a îmi exprim regretul, neliniștea față de reducerile de care s-a vorbit și în agricultură, dar și la regiuni, politica de coeziune, de asemenea, chiar uh, neliniștea legată de faptul uh, de reducerile de la cooperare transfrontalieră, de la cooperare, uh, de la regiuni transfrontaliere, cooperare transfrontalieră, cooperare teritorială, unde așteptările din timpul dezbaterilor pe care le-am creat în regiunile europene au fost foarte mari. De asemenea, am înțeles mesajul dumneavoastră să susținem acest, acest obiectiv sigur că o vom face. De asemenea, ați spus că sunteți printre, poate singurul dintre colegi care susține regula N plus 3. Chiar atât de gravă este între comisari, între colegii dumneavoastră comisari și dacă se poate să explicitați aici puțin. Ce aș vrea să mă opresc? Ați spus la un moment dat și asta m-a neliniștit că 40% din noul MFF va fi utilizat după 2020. Acest lucru mă duce la două întrebări. Practic, este ca și cum am planifica o rezervă din start, de pe acum, și a doua întrebare, chiar atât de greu se va lua startul în nou cadru, în noua perioadă de programare 2014-2020. Dumneavoastră aveți mult mai multe elemente legate de stadiul proiectelor, acordurilor de parteneriat, legătura cu statele, situația actuală, dar, repet, consider că este ca și cum am spune că noul star se va lua foarte greu. Mulțumesc! Erminia Mazzoni. Emilia Mazzoni. Grazie, Presidente. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc și eu, domnule comisar, pentru această Uh, acest schimb de opinii foarte interesante. Ați făcut unele comentarii în legătură cu cadrul uh, financiar multianual, cadrul bugetar. Ne-ați spus despre creșterea de fonduri pentru um, cercetare și creare de locuri de muncă. și alte domenii. Evident, însă, există o situație obiectivă începește fondurile alocate politicii de coeziune, dar în ce privește chestiunea inovației, a cercetării și a creării de locuri de muncă, aparent avem o creștere, dar dacă ne uităm la cifre mai atent, vedem că ce era prevăzut în cadrul bugetar nu ne va permite să realizăm scopurile care au fost stabilite pentru cooperare în termenii agendei 2020. Uh, uh, uh, asta e un lucru foarte grav, pentru că acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de aceste sectoare. Doamna Constanțe Crel a spus că avem un mandat puternic pentru politica de coeziune Parlamentul săptămâna trecută a votat și rezoluția privind uh, deciziile bugetare ale Consiliului. Prin urmare, acest text pe care l-am votat este foarte important și nu e un uh, semn de aroganță dar suntem uh, convinși că trebuie să mergem în această direcție pentru că am uh, făcut uh, foarte multe eforturi și am câteva întrebări. Ați vorbit de o absență de continuitate între un program și altul. Credeți că există o absență de continuitate și în altă parte în ce privește disponibilitatea teoretică a fondurilor care au fost uh, angajate și fonduri care au fost uh, plătite efectiv? Și în, în ce privește uh, aceste situații, credeți că s-ar putea uh, trece la o retragere a unor fonduri uh, ale unor țări care n-au reușit să le folosească, să li se retragă aceste fonduri? Asta, sigur că ar crea probleme. Noi, Italia, avem uh, o problemă din acest punct de vedere. N-am reușit să cheltuim toate fondurile. O să fim penalizați pentru asta și, în fine, începește concentrarea tematică. Sunt de acord cu ce a spus, doamne comisar, uh, începește menținerea uh, organizării acestei concentrări tematice, dar cred că este important de asemenea să introducem o anumită flexibilitate, pentru că dacă nu există niciun fel de flexibilitate, atunci uh, nu vom realiza agenda Lisabona, care a fost organizată pe baza principiilor de aplicare. Uh, în ce privește macrocondiționalitatea economică, domnul Oliren vorbește despre revizuirea criteriilor care inspiră pactul de stabilitate și în special începește investițiile. Comisia uh, face un uh, mare pas înainte în ce privește aplicarea pactului de stabilitate, însă ce se întâmplă acum cu aranjamentele bugetare nu duce decât la o slăbire a acesteia. Deci care e de fapt angajamentul Comisiei față de această chestiune? Jamaria Uceas. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, mulțumesc pentru că ați că participați la această dezbatere. Am o întrebare, nu legată de cifre, ci mai degrabă de proceduri. Începește regulamentul general pe care l-am adoptat. Și care se referă la acordurile de parteneriat și la această cale care ar trebui urmată pentru a avea cheltuieli eficace, cheltuieli eficiente ale uh, banilor, ale fondurilor. Știți că această parte nu va fi uh, discutată în, în cadrul trialogului, în cadrul dialogului tripartit și știm că unele regiuni deja au început să uh, pregătească contracte la nivel național, au început activitatea. Întrebarea mea este, puteți să ne spuneți în ce stadiu sunt negocierile cu statele membre pe acest subiect? Aș vă aștepta răspunsul noastră. Mulțumesc. Ernst. Nee, das ist nicht. Intervenție fără microfon. Ja, sorry. Um, Herr Kommissar. Domnule comisar, mie mi se pare că aveți o abordare foarte defensivă a situației actuale și aș dori să vă întreb dacă în Austria ați fi de acord vreodată cu un buget cu un buget care prevede deja un uh, deficit neacoperit, neacoperit prin nimic, prin uh, venituri uh, de la stat sau prin datorii și așa mai departe. Și aceasta este situația în care ne aflăm acum. Avem un deficit în fața noastră și trebuie să facem ceva. În același timp a fost adoptat un pact fiscal, nu-i așa, care prevede o limitare a datoriilor un pact uh, care a fost lăudat de țara dumneavoastră, de propria mea țară și de celelalte state membre și a fost impus tuturor. Aceasta este situația în care Comisia ar trebui să fie cea care să spună că situația este inacceptabilă. Avem nevoie de angajamentul Comisiei și acesta nu se întâmplă. Apoi, aș dori să vă întreb dacă ați calculat cumva ce înseamnă am uh, cerut 960 de miliarde de euro, uh, să vedem care sunt uh, efectele pentru politica de coeziune și care ar fi efectele unui buget de 908 miliarde. Pentru că, în mod sigur, efectele vor fi resimțite și ar trebui să știm ce se întâmplă și în cel mai prost scenariu, să spun așa. și doresc să știu ce vom spune cetățenilor europeni vis-a-vis -vis de aceste efecte. Și apoi, ultimul punct. Cred că mandatul Consiliului a fost depășit, pentru că s-au uh, luat decizii care merg dincolo de atribuțiile Consiliului avem nevoie, de fapt, doar de o pagină hotărâtă din partea Consiliului. Cred că, de fapt, uh, dispozițiile tratatului au, uh, tratatului au fost uh, înche- încălcate și nu știu care este atitudinea noastră vis-a-vis de acest lucru. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, doamne președinte, domnule comisar. Așa cum am spus colegii, cunoașteți poziția Parlamentului în ce privește bugetul Europa merită mai mult decât acest buget și împărtășesc multe lucruri. Vă împărtășesc decepția și dezamăgirea în legătură cu anvelopa regiunilor uh, uh, cele mai defavorizate și care sunt cele mai lovite de criză. Dar cred că în această atmosferă de fatalism, uh, cred, domnule comisar, este timpul să construim împreună viitorul, așa cum ați spus. Și noastră vorbiți în special de tânăra generație. Vreau să vă ofer uh, un, un lucru foarte important, tranziția energetică. E un lucru foarte important care ar putea da sens Europei. Tranziția energetică este soluția pentru problemele economice. Ați vorbit despre șomaj. Când vedem ce se poate face cu energiile regenerabile, eficacitatea, eficiența energetică, politicile de reindustrializare, de uh, reabilitare termică și așa mai departe, uh, și, de asemenea, ce uh, impact social poate avea acest lucru. Deci, cred că clima și tranziția energetică, domnule comisar, uh, trebuie uh, să fie susținute pentru că astăzi suntem într-o fază în care reducerea resurselor ne aduce cu spatele în spa- la zid, să spunem așa. Deci e nevoie de o transformare rapidă a sectorului energetic ca să atingem obiective de reducere reală a emisiilor de carbon uh, în economia noastră. Și privește tranziția energetică și protecția mediului, vreau să-mi exprim cele mai mari temeri în legătură cu concentrarea tematică pe care Consiliul dorește să o uh, slăbească orice ar fi. Și vedem că Consiliul uh, face un șantaj pentru a-și impune propriile sare concentrări tematice, care oricum au fost tăiate, au fost victima unor tăieri bugetare uh, dure prin intermediul uh, faimosului mecanism pentru interconexiune. Deci, pentru a ajunge la o utilizare optimă, domnule comisar, cred că trebuie să reafirmați că este momentul să utilizați instrumentele de dezvoltare integrată. Sper că Comisia va încerca să le explice statelor membre utilizarea, utilitatea acestor instrumente integrate, care acum par să fie foarte complicate. Aveți așadar o cale de urmat, dar trebuie acum să schimbăm direcția, nu peste 2 ani sau peste 3 ani, pentru că altfel o să, o să uh, pierdem foarte mult. Deci contez pe noastră să susțineți această dinamică. Mulțumesc, mulțumesc. Doamna Esta Sferago. Da, mulțumesc, voi fi foarte succintă. Eu vin din insulele Baleare și uh, noi suntem de acord cu limita de 150 de kilometri de cooperare transfrontalieră, da, deci nu, nu, nu suntem de acord cu ea și nu înțelegem această limită, pentru că asta înseamnă că insulele Baleare Uh, nu pot participa, nu pot beneficia de acest fond care e foarte important și nu vom putea participa la aceste mari proiecte de învergură. Tratatul stipulează totuși că insulele trebuie să facă obiectul unor compensații, să și de coeziune economică, socială și teritorială pentru prima oară în tratatul de Sabona și noi rămânem în continuare penalizați. Raportul Parlamentului a subliniat aceste idei, aceste chestiuni. Uh, speram ca aceste obstacole să fie ridicate și realmente nu înțeleg de ce Consiliul continuă să mențină această uh, limită. Și guvernul spaniol, și guvernul grec, și guvernul portughez au făcut cereri în acest sens. Avem și colegi finlandezi care s-au alăturat acestei cereri. Uh, putem să facem ceva? Sperăm să, să se facă ceva sau să lucrurile să rămână la fel? Mulțumesc, Catrin Berter. O să fiu foarte succintă, pentru că știu că nu mai avem foarte mult timp. Știu că înțeleg că Comisia are o metodologie prin care se asigură că statele membre nu au o responsabilitate unică în distribuirea fondurilor alocate către regiuni și e un lucru pe care nu l-am susținut foarte mult. Mă întrebam dacă Comisia se poate asigura că statele membre au uh, o flexibilitate suficientă în... Uh, Am auzit uh, atât de multe cifre în Marea Britanie că se aloc uh, din ce ce mai multe fonduri regiunilor în funcție de populație și asta uh, lasă, scoate în afara alocărilor anumite zone mai puțin populate. Deci, uh, cum veți controla modul în care statele membre își cheltuiesc banii? În primul rând, cum le veți da flexibilitate și, în al doilea rând, cum veți controla ceea ce fac cu banii? Mulțumesc foarte mult, domnul comisar, ultimul Uh, ultima șansă să ne convingeți. Vă mulțumesc. Pentru a reveni la această diferență între credită de angajament și credită de plată, care se regăsește și în decizia uh, luată de șefii de guvern, există o decizie sau un acord al șefilor de guvern și de stat ca în cadrul perioadei 2007 2020 uh, să fie plătită o sumă de 908 uh, miliarde. Însă, în total, în acești șapte ani, putem dispune de, de 960 de miliarde. Însă, plățile care depășesc suma de 908 miliarde pot fi făcute doar în perioada dincolo de această, dincolo de cadrul financiar. De aceea, atunci când mă referisem la 40%, uh, de fapt descriam o situație de fapt legată de uh, creditele de plată care sunt întinse pe o perioadă de uh, 10 ani. Și dacă este să vedem care este experiența noastră legată de modul în care sunt puse în aplicare proiectele, de faptul că realizarea unui proiect se întâmplă deseori în perioada finală a, proiectul, a proiectului respectiv, atunci este clar că în această perioadă finală au loc uh, plăți mai mari decât în uh, perioada inițială. Tocmai de aceea, în momentul în care discut, am discutat de o perioadă de 10 ani, plecând de la un calcul foarte conserv- uh, conservator, atunci ajunge la concluzia, concluzia că 40% din aceste plăți vor fi făcute în această perioadă, dar de fapt statele membre sunt cele care ar trebui să scurteze această perioadă. Tocmai de aceea ne-am exprimat noi uh, critica legată de această uh, regulă de N plus 3. Presiunea de dacă avem această regulă, atunci presiunea de a duce la bun sfârșit un proiect este puțin uh, uitată. Pentru că, de fapt, noi uh, putem pleca deja de la premisa că după 2020 vor mai exista proiecte, vor mai exista proiecte ne, neîncheiate. Deci, anumite proiecte pot fi finalizate în același timp cu crearea unor noi proiecte, însă dacă există o perioadă de suprapunere de trei ani, atunci acest lucru aduce cu sine anumite riscuri. Tocmai de aceea, uh, din păcate, doamna Mănescu a plecat și domnul Luhan s-a referit uh, la acest punct dacă în această perioadă se aplică această regulă de N plus 3 și știm că există anumite recomandări din partea Consiliului pentru Slovacia și România să găsim anumite soluții și noi tocmai evaluăm uh, aceste posibilități să vedem dacă putem răspunde acestor dorințe. Din păcate, nu pot să vă spun în acest moment rezultatul uh, evaluării noastre și, sincer să fiu, ne dorim totuși să ajungem la o situație în care să punem în aplicare aceste lucruri. Achizițiile publice este o temă care este discutată în continuare. Noi am prevăzut anumite măsuri de simplificare, însă cred că anumite lucruri sunt necesare, de exemplu și în România. Lucrurile se modifică și acolo, însă din păcate nu cunosc uh, situația de ultima oră dar, de exemplu, se recurge la anumite standarde internaționale tocmai pentru a garanta un anumit grad de, de siguranță. Din punctul de vedere al calității, unde se uh, cheltuiesc cei, cel mai bine uh, banii, nu pot să vă dau un uh, răspuns uh, general. Uh, este clar că avem un interes ca partea instrumentelor financiare să crească tot mai mult. Cred că în această perioadă cam 10 uh, miliarde de euro sunt folosite în acest punct de vedere. Oricum, posibilitățile și oportunitățile sunt foarte diferite. Vom încerca ca în următoarea perioadă de finanțare să ajungem la un procent de 30-40% pentru că efectul de pârghii ar fi mult mai mare. Desigur, situația de, depinde dacă a fost uh, dat un credit sau o garanție, pentru că există diferite diferiți indicatori care trebuie respectați, indicatori care depind de la un stat la altul Doresc să mulțumesc doamnei uh, Manner și celorlalți care s-au referit uh, din nou la această temă a cooperării teritoriale. Am luat notă, oricum, că uh, nici Parlamentul nu a propus cifre concrete, ci a regretat pur și simplu decizia luată. Redactarea bugetului, acum fondurile. Cred că faptul că strategia de la Lisabona nu a avut un asemenea succes s-a datorit faptului că aceste obiective generale europene nu au fost transpuse în uh, obiective naționale și uh, regionale, deci am rămas cumva la acest nivel uh, macro și nu am fost suficient de ambițioși la nivelul regional. Uh, după cum am spus, flexibilitatea nu trebuie să însemne că orice lucru este posibil. Propunerile făcute în acest moment cred că garantează punerea în aplicare în fiecare regiune în parte acestor programe, mai, de exemplu când vine vorba și de eficiența energetică. Pentru noi, Știm foarte bine cât de um, Știm că Parlamentul este alături de noi, vine vorba de dezvoltarea uh, regională. Însă trebuie să înțelegem că există diferențe în statele membre legate de competențele autorităților uh, locale și regionale. Există anumite state unde atribuțiile administrațiilor locale nu sunt foarte largi. Aceste administrații uneori nici nu au capacitățile necesare de uh, implementarea anumitor programe și întotdeauna aceste condiții pot reprezenta un avantaj sau un uh, dezavantaj și eu am uh, susținut întotdeauna o extindere a competențelor asupra administrațiilor locale mai ales acolo unde un asemenea proces este unul care va aduce în mod clar uh, niște efecte pozitive. Și când vine vorba de folosirea uh, fondurilor în fiecare regiune în parte uh, și în regiunile cu o densitate redusă a populației, e bine, aici există anumite reguli de folosire a fondurilor deja prestabilite pe care nu le putem uh, ocoli. Din punctul de vedere al situației negocierilor uh, între statele membre informale, ei bine, acestea se desfășoară foarte bine și chiar și acolo unde anumite fonduri au fost uh, întrerupte, cum s-a întâmplat în Italia, pot să vă spun că la nivelul funcționarilor, experților, lucrurile merg foarte bine înainte. Însă, bine, lucrurile ar putea să meargă mai bine, dar eu consider că merg suficient de bine din punctul de vedere a a spus de doamna Ernst. Pot să vă spun, să vă aduc aminte de un lucru. Din păcate, doamna Ernst nu mai este aici. La nivel european trebuie să uh, nu uităm faptul că nu putem să avem uh, un uh, deficit. În al doilea rând, nu trebuie să uităm că 94% din bugetul european, de fapt, se întoarce în uh, statele membre. Deci dacă acest buget va fi unul redus, atunci acest lucru va avea efecte directe și în statele membre. În legătură cu limita de 150 de kilometri, și aici uh, se poartă în continuare discuții. Comisia încearcă să ajungă la flexibilitatea necesară, însă trebuie să diferențiem între o, o, colab- o colaborare uh, directă și alte modalități de colaborare. Cred că insulele Baleare ar putea să se încadreze, să se încadreze într-un context mai larg. Uh, oricum trebuie să discutăm și despre acest punct. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt sigur că ne vom întâlni și în viitor, pentru că următoarele luni sunt uh, luni decisive. Pe marginea majorității punctelor, cred că există un acord între Comisie și Parlament pentru că este evident că avem uh, interesul comun de a ajunge la un uh, buget uh, adecvat care să fie hotărât cât mai repede, să poată fi implementat în interesul tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Thank you, Vă mulțumesc, domnule comisar. Sunteți binevenit de fiecare dată când doriți să participați la lucrările comisiei noastre. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns la toate aceste întrebări și ne bazăm pe sprijinul Comisiei în cadrul negocierilor care urmează. Vă mulțumesc din nou. Dragi colegi, ne reîntâlnim la ora 15.30 pentru a avea o discuție cu un ministru din România și cu um, viceprim-ministrul uh, României pentru a discuta politica de dezvoltare rurală în România. Vă mulțumesc!